Hello, good morning. Please be welcome. Be welcome. We're going to get started. Bună dimineața, bun venit. O să începem în această dimineață. Cu un subiect delicat de interes pentru noi, mandatul european de arestare, dar mai întâi capitolul obișnuit de anunțurile președintului, vreau să vă spun că ieri am avut un schimb de păreri cu Consiliul și Comisia începește decizia de aplicare de lansare a schimbului automat de date pentru date dactiloscopice cu Regatul Unit, urmat de o ședință a raportorilor din umbră. Termenul limită pentru amendamente este astăzi la 9 și jumătate, dar am primit două amendamente de la PP și ECR. Ca raportor, consider că pentru că am avut un schimb de păreri cu Consiliul și Comisia, care nu a adus toate clarificările solicitate, iar Consiliul n-a putut să precizeze când am întrebat de mai multe ori va începe schimbul automat de date dactiloscopice cu Regatul Unit, nici cât de multe și care state membre ar avea de beneficiat de pe urma lui încă din 2020 până la sfârșitul perioadei de tranziție. Nici Consiliul, nici Comisia nu a explicat care sunt uh, garanțiile și condițiile care s-ar aplica după termenul limită de 31 decembrie. 2020 în ce privește schimbul de date cu Regatul Unit în cazul în care nu se ajunge la un acord de parteneriat în materie de securitate, care e un scenariu pe care îl putem avea în vedere, voi cere informații mai precise de la Consiliu. Deci am decis să amân votul care urma să aibă loc astăzi pentru a ține cont de această situație și o să informez uh, raportul din umbră de îndată și primesc informații suplimentare. Odată ce am făcut această declarație, acest nu trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. <clears throat> Aplicarea mandatului european de arestare, procedura de predare între statele membre. Raportor la acest dosar este Xavier Hahalesov, colegul nostru. Dar începem cu natura acestui schimb de păreri pe care îl avem în această dimineață, mandatul european de arestare, știți, e un instrument major de recunoaștere reciprocă în uh, dreptul penal. O mare reușită aplicat pe scară largă, dar a arătat de asemenea unele lacune, probleme juridice în domeniul uh, penal și în special în legătură cu unele probleme sau presupuse probleme legate de condițiile de detenție, definiția autorității judiciare, ce este sau ce nu este, accesul la avocat, independența procurorilor. Iată de ce am hotărât <clears throat> să examinăm aprofundat implementarea mandatului european de arestare pentru a putea avansa eventual la o revizuire drept consecința dezbaterii pe care o să avem. Așadar, astăzi avem trei experți care ne vor prezenta situația actuală. Doctorul Wouter Van Balegoi, analist de politică la EPRS, doamna Benetka, bun venit, vă mulțumesc, de la DigiJustice, domnul Vasico Hemenilievu, echipa Eurojust de cooperare judiciară, membru național din partea Spaniei, fiecare dintre ei va avea la dispoziție, să spunem, câte 12 minute, ca să avem timp suficient și pentru discuții, după prezentări, runda obișnuită de întrebări și răspunsuri din partea raportorului, a raportorilor din umbră, altor membri care doresc să intervină. Dar mai întâi, cred, că ar trebui să ascultăm ce are de spus raportul domnul Sasa Lehos, care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a le mulțumi celor care astăzi sunt în comisia noastră, reprezentantul comisiei, Eurojust și reprezentantul Serviciului de Studii ale Parlamentului, care, dați-mi voi să spun, au făcut o treabă foarte bună, într-un timp scurt, și munca ce va fi continuată oricum în curând. Am avut ocazia de a avea o primă reuniune cu doi raportori din umbră pe acest raport, cu un schimb foarte interesant de puncte de vedere și cred că deși este clar că pozițiile noastre nu sunt întotdeauna aliniate, cred că există un teren comun pe care putem să identificăm părțile în care putem îmbunătăți decizia cadru, acolo unde este posibilă și de dorit. De la adoptarea deciziei cadru au trecut 18 ani, 16 de la intrarea în vigoare și cred că timpul acesta trecut ne permite să avem suficiente informații pentru a aborda acest subiect și ne permite de asemenea să valorificăm pe fond ceea ce a trebuit să se întâmple de la intrarea în vigoare a acestui instrument de cooperare judiciară. Cooperarea judiciară se bazează pe recunoașterea reciprocă, un concept transversal în Uniunea Europeană, dar știm că nu există recunoaștere reciprocă dacă nu există încredere. Și trebuie să începem prin a ne gândi la acest lucru, la ideea că încrederea este piatra de temelie a întregii structuri juridice, e ceea care ne permite să avansăm către o uniune a securității și face loc condițiilor necesare pentru un spațiu mai eficient și mai solid pentru libertăți, libertățile europene. Sincer, nu cred că există nicio problemă de structură în decizia cadru. Nu există vreun defect structural în acest instrument, însă este evident că la aplicarea acestuia au apărut o serie de chestiuni care vor fi studiate în raportul nostru. În prezentarea introductivă, domnule președinte, ați menționat unele dintre ele. Este evident că vorbim despre chestiuni cum ar fi dubla incriminare, interpretarea și aplicarea diferitelor motive de respingere în cazul unui mandat de arest, mecanismele de cooperare între tribunale, și aici vorbim de încrederea respectivă, impactul asupra drepturilor fundamentale, diversitatea legislațiilor penale în rândul statelor membre și posibilitatea de a actualiza li- lista infracțiunilor pe care nu e nevoie să se controleze dubla incriminare sau alte instrumente de cooperare judiciare, printre care și mandatul de arestare, care au apărut ulterior și care permit autorităților judiciare să aibă la dispoziție o gamă mai largă, mai flexibilă de instrumente și care poate fi adaptată la realitățile concrete atunci când se stabilește cooperarea. Mandatul european implică o diversitate a legislațiilor penale. Știm că o mai mare armonizare ar facilita lucrurile, e adevărat, dar decizia cadru privind mandatul european a încercat și reușit să navigheze foarte bine printre diversitățile legislațiilor penale. Avem o experiență destul de consistentă în ceea ce privește implementarea acestui mandat și trebuie să avem în vederile noile provocări care vin dinspre lupta împotriva criminalității. E vorba de provocări care vin din caracterul transnațional și digital al infracționalității. Trebuie de asemenea să avem în vedere legislația, definiția dată noilor infracțiuni și trebuie să începem cu un proces logic de armonizare legislativă. Trebuie să evidențiem importanța jurisprudenței Curții de Justiție, care a fost esențială pentru structurarea și aplicarea în practică a mandatului european. Și, în încheiere, dați-mi voie să vorbesc și despre nevoia de a aborda acest subiect și din punctul de vedere al victimelor infracțiunilor. Uh, victime ale căror drepturi nu pot fi ignorate, având în vedere că Atunci când ne confruntăm cu noi forme ale criminalității, respectarea drepturilor victimelor depinde și încă într-o destul de mare măsură de existența unui instrument de cooperare judiciară adecvat. Toate aceste lucruri ne oferă, zic eu, o sferă largă de analiză și sunt sigur că își vor găsi soluția printr-un acord destul de extins, pentru că voi lucra la acest raport care, sper eu, va fi prezentat în luna aprilie. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, domnule Sasalehos, pentru această prezentare și acum trecem direct la discuții, astfel încât să avem cât mai mult timp posibil, pentru că până la urmă asta este ideea discuțiilor din această dimineață de joi. O luăm în ordine și începem cu intervențiile, dând cuvântul timp de 12 minute, să spunem, domnului Vantel Van Valegoi, policy analyst de la European Edit Valid Unit. Aveți cuvântul. Um, and... Mulțumesc, domnule președinte. În această calitate lucrez la unitatea de analiză expost. Vă mulțumesc că ne-ați invitat astăzi aici. Pare un moment deosebit pentru mine să fiu alături de dumneavoastră, pentru că acum 17 ani când mi-am început cariera academică la un institut de cercetare de la Haga, un judecător olandez ne-a abordat și mi-a spus vreau să scriu despre un instrument ciudat care uh, vine de la Uniunea Europeană. Nu știam că Uniunea Europeană se ocupă și de cooperare în materie penală. S-a ajuns până la urmă la scrierea unui manual despre mandatul european de arestare. Proiectul de cercetare legat de implementarea mandatului european de arestare. Doctoratul meu în legătură cu recunoașterea reciprocă și până la urmă am ajuns astăzi alături de aici ca parte a Serviciului de Cercetare al Parlamentului. Mă bucur foarte mult să vă vorbesc astăzi despre acest subiect. Prima imagine, vă rog. O să vă prezint astăzi această analiză aprofundată pe care am scris-o împreună cu colega Ivana Chinda, care stă alături de mine. După cum a spus domnul raportor, e un proces în mai multe etape, e primul cadru de analiză și niște constatări preliminare. Vă rog să le luați ca atare ce o să vă prezint astăzi în aprilie, în paralel cu raportul final, o să avem un studiu mai aprofundat legat de toate elementele aplicării mandatului european de arestare și pot să vă spun că sunt multe. Rămânem la această imagine. Cea anterioară, mulțumesc. Statele membre au extradat suspecți și persoane condamnată de zeci sau sute de ani în baza unor convenții internaționale. Dar aș vrea în primul rând să vă atrag atenția asupra acest scrie în stânga pe fondul roșu, se arată unele probleme pe care le-am avut cu extradarea de-a lungul anilor. Aceste aranjamente se mișcau foarte lent, uneori era nevoie de până la un an ca cineva să fie extradat dintr-un stat membru în altul. În al doilea rând, erau proceduri greoaie, multă birocrație multe documente de completat pentru a obține extradarea persoanei. În al treilea rând, foarte important, se bazau pe conceptul de suveranitate națională. Statele suverane care decideau între ele dacă cineva poate sau nu să fie extradat. Și erau și diverse excepții legate de cetățenie, adică nu extradam proprii cetățeni către o altă țară, ceva care redevine important în discuțiile legate de Brexit. Dubla incriminare a fost un subiect menționat și înainte. Ideea că trebuie să comparăm cu propriul sistem penal dacă <clears throat> acele fapte sunt infracțiuni și în sistemul nostru înainte de a hotărâ extradarea cuiva sau nu. În ultima instanță, guvernul lua decizia dacă se extradeze sau nu pe cineva ce am văzut de la tratatul de la Amsterdam, ambiția de a edifica un spațiu de libertate, securitate și justiție, un spațiu unic în Uniunea Europeană. Iată de unde vine subiectul recunoașterii reciproce, care în principiu înseamnă că trebuie să execuți un ordin dintr-un alt stat membru. În principiu, o să revin în câteva momente. Ha, ha. Ce am văzut cu mandatul european de arestare este că lucrurile s-au mișcat mult mai rapid decât în trecut. Am trecut acum de la un an în medie cât era necesar pentru a exceda pe cineva la 40 de zile când persoana nu consimte și există o audiere înainte de a se lua o hotărâre cu privire la predarea persoanei respective. Formularul standard de mandat european de arestare pe care îl avem aici, sau măcar o parte a lui, a dus la o foarte mare simplificare a procedurilor de extradare, care acum se cheamă proceduri de predare, pentru că suntem într-un spațiu comun legal. Și apoi, desigur, ne-am îndepărtat de la deciziile politice înspre decizii independente judecătorești, autorități independente judecătorești care iau decizii cooperând cu altele dacă cineva poate fi predat sau nu. Cu toate acestea, Rămân provocări care se referă la chestiunea recunoașterii reciproce, în special, și conceptul de autorități judiciare. Iată de ce ne vom concentra în partea următoare a prezentării pe probleme și putem trece la imaginea următoare. O să mă refer la trei principale provocări și e o scurtă publicare deja care identifica mult mai multe, dar ne concentrăm în cele 12 minute doar pe trei. Mai întâi, autoritățile judiciare și independența lor, apoi relația dintre recunoaștere reciprocă și armonizarea dreptului penal material și armonizarea dreptului penal procedural și, în al treilea rând, relația dintre recunoaștere reciprocă și drepturile fundamentale, respectarea acestora. Imaginea următoare. Am auzit deja că au trecut 18 ani de la redactarea textului mandatului european de arestare. Și totuși, până în decembrie anul trecut, Curtea de Justiție a fost ocupată cu definirea a ce este autoritatea judiciară independentă în contextul cui poate emite un mandat european de arestare. Foarte recent, un procuror german s-a discutat dacă e suficient de independent sau unul din Belgia, din Franța, din Suedia, sunt suficient de independent sau nu. Sunt chestiuni adresate curții foarte recent. În acest context, Curtea a prevăzut deja că ofițerii de poliție și organe ale executivului nu pot fi privite ca autorități judiciare. În ce privește pe procurori, există unele criterii care trebuie respectate în ce privește independența și sunt convins că domnul de la Eurojust poate să vă dea detalii suplimentare. Așa că mă opresc aici. În al doilea rând, acest Parlament a avut mai multe îngrijorări în trecut în ce privește proporționalitatea numărului mandatului, mandatelor de arestare europene emise. Și au fost preocupări din două puncte de vedere. Pe de o parte, dacă toate mandatele europene de arestare, chiar dacă pot fi trimise legitim, sunt proporționale. Și nu glumesc dacă spun că în trecut am văzut mandate pentru furt de găini sau uh, facturi de hotel neplătite. Dacă ținem cont de faptul că o procedură medie costă 25.000 de euro pentru mandat european de arestare, poate părea ca pierdere de timp și de energie de asemenea. Și e ceva extrem de dificil pentru că acum intrăm în procedura penală și diferențe între statele membre. Când vezi că ai o acuzare penală gata și cineva poate fi trimis în instanță, statele membre au concepții mult diferite în acest sens, ceea ce a dus și la situații în care oamenii au fost solicitați, de fapt, pentru o audiere și nu pentru a fi dați în judecată. Parlamentul European, la un moment dat, a făcut o solicitare legislativă de a modifica mandatul european de arestare. Comisia Europeană a răspuns cu un manual în care a spus, bun, putem avea mai multe criterii care trebuie să se aplice înainte ca autoritatea judiciară să decidă că e proporțional în acel caz să se emite un mandat european de arestare în acest moment al cercetării nu avem date suficiente să spunem dacă abordarea respectivă a fost reușită sau nu, dar vom reveni într-o fază ulterioară. Acum imaginea următoare. A doua chestiune e extrem de pertinentă, și anume, suspecții când sunt predați trebuie să fie siguri că vor fi în fața unui tribunal imparțial și independent. Aici s-au ridicat întrebări recent dintr-un tribunal irlandez în ce privește extradarea sau predarea către Polonia și în această situație instanța solicitată a spus că are niște îndoieli, ce trebuie să facă răspunsul și celelalte instanțe au fost că chiar dacă țara vizată e în baza procedurii articolului 7.1, Trebuie să vedem dacă în situația individuală persoana respectivă va avea dreptul la un tribunal independent și imparțial. În acel caz concret, rezultatul a fost că persoana, după consultări între judecători și autorități judiciare, judecătorul din Irlanda a avut suficiente garanții să spună, uitați-vă, am stabilit că tribunalul în care va fi trimis va fi independent și imparțial, prin urmare, persoana a fost trimisă către Polonia în cazul respectiv tot o decizie foarte recentă legată de un subiect foarte important, un subiect de actualitate și în curând Comisia va prezenta primul raport anual privind statul de drept și acest Parlament a cerut un mecanism mai larg în Uniunea Europeană în ce privește drepturile fundamentale și statul de drept. Imaginea următoare, vă rog. Ajungem la chestiunea mai dificilă a dublei incriminări care se leagă de armonizarea dreptului penal material în stânga. Am încercat să fiu coerent cu căsuțele. Vedem principiul recunoașterii reciproce, în dreapta vedem decizia cadru privind mandatul european de arestare. Ce a făcut? Nu a implementat acel principiu în integralitate. A făcut asta pentru 32 de categorii de infracțiuni care în jurisprudența curții se consideră a fi suficient de grave ca autoritatea judiciară să mandateze cealaltă autoritate să predea persoana, dar vedem și că în unele dintre aceste cazuri armonizarea faptei respective a infracțiunii la nivel european e slabă. Decizia cadru cu privire la crima organizată e un exemplu foarte bun în care abordările crime organizate mențin, de fapt, o măsură europeană de armonizare. Deci, ori armonizezi, ori pui la un loc definiții naționale, ceea ce nu înseamnă armonizare excepția la articolul 4.1 din decizia cadru privind mandatul european de arestare, care a dus la multe dezbateri în mediul academic și în politica publică în ce privește mandatul autorității executante de a examina și compara infracțiunea după cum a fost definită în statul emitent și cum ar fi calificată fapta în statul de execuție. Deocamdată, dezbaterea academică continuă, se consideră că e incompatibil cu principiul <clears throat> recunoașterii reciproce și nevoie de clarificări suplimentare de la CEJ în ce privește gradul de similaritate al acelor infracțiuni, statul emitent în jurisdicția statului emitent și de execuție. Trecem acum la imaginea următoare. Ajungem la și dacă ați socotit, am parcurs multe instrumente legale. Am început cu mandatul european de arestare, dar am ajuns la decizia cadru și acum adaug și alte câteva când ajungem la cooperarea în materie penală. Dacă ne uităm la cooperarea în materie penală, e antepenultimul diapozitiv, vedem că multe instrumente au fost adoptate și o să accelerez puțin în ce privește interpretarea și traducerea a informațiilor în proceduri penale, accesul la avocat, copii și ajutor judiciar, toate se leagă de mandatul european de arestare, dar până acum am văzut că transpunerea și implementarea acestor dispoziții au fost inadecvate. Și trec la ultima imagine, care revine la discuția pe care am avut-o când am vorbit despre tribunal independent și imparțial cum vorbim de condiții de detenție, recunoașterea reciprocă cere încredere reciprocă. Încrederea reciprocă înseamnă că normele internaționale, de exemplu, în ce privește detenția, să fie bine aplicate și implementate de statele membre. Dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în sentințele sale, nu sunt respectate în ce privește condițiile de detenție în statele membre, la un moment dat, Uniunea Europeană, sistemul trebuie să reacționeze. Exact ce a făcut CEJ în jurisprudența care a început cu cazul Ariosi și s-a dezvoltat de atunci și acum a ajuns la nivel numărului de metri pătrați de care trebuie să beneficieze cineva într-o celulă cu mai mulți deținuți. S-a ajuns foarte departe, indirect curtea se referă și la legiuitorul european, spunând că poate e momentul ca Uniunea Europeană să intervină. Și o să mă opresc aici și vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, evident că ați încercat să cooperați cu gestionarea timpului acestei audieri legate de mandatul european de arestare, pentru ca fiecare panelist să aibă timpul de intervenție, dar și membrii să aibă posibilitatea să intervină în discuții. Trecem la al doilea vorbitor, doamna Jessica Benetton, de la DG Justice. Aveți cuvântul pentru următoarele 12 minute. Yes, thank you very much. Mulțumesc, domnule Lopez Aguilar, pentru posibilitatea de a interveni pe mandatul european de arestare. Adesea este instrumentul nostru standard pentru cooperarea judiciară în materie penală. Domnul Von Bella Hoin a spus deja o serie de aspecte referitoare la cooperarea pe baza mandatului de arestare în rezoluția din 2014 și Parlamentul a spus același lucru și la fel și în rezoluția din 2017 privind condițiile de detenție. Comisia cunoaște toate aceste chestiuni, însă aș sublinia faptul că problemele legate de funcționarea mandatului nu sunt uh, standard, sunt de fapt o excepție. Instrumentul funcționează pe recunoaștere reciprocă și cele mai noi date ne arată că numărul de mandate este în creștere. Am avut în jur de 7000 de mandate în 2005 și acest număr a crescut la peste 17.400 în 2018. Dintre acestea, aproape 7000 au fost executate. Deci cam 40% dintre mandatele emise sunt și puse în aplicare. O să vă spun câteva lucruri despre aceste informații statistice, pentru că s-ar putea să da naștere la confuzii. Dacă 60% dintre mandate nu sunt executate, vă puteți întreba uh, de ce spunem că funcționează cum trebuie. Nu e adevărat că n-ar funcționa bine mandatul. În primul rând, există cazuri în care persoana nu poate fi găsită, persoana pentru care s-a emis mandatul, pentru că e a fugit, s-a ascuns și, în al doilea rând, mandatele pot include mandate incluse și în anii anteriori, care sunt executate peste un an sau după ce persoana este găsită. Adesea există mai multe mandate emise pentru aceeași persoană și asta explică faptul că numărul uh, este mai mic după ce persoana respectivă este găsită sau se predă. Uh, există motive de refuz pentru care persoana nu este predată. Din statisticile noastre, mandate, motivele de refuz care se găsesc în articolul 4.6 și permit statelor membre să-și predea cetățenii cu condiția că statul de executare să-și asume obligația de a executa sentința respectivă. Și asta este important de știut. Mandatul poate fi refuzat, dar nu fără să urmeze o pedeapsă pentru persoana respectivă. Un alt motiv uh, de refuz este reprezentat de drepturile fundamentale, invocat de Germania în ultimul an, mai ales, la asta o să revin mai târziu. Mai mult, uneori e dificil să comparăm datele între un an și altul, pentru că nu există obligații juridice pentru ca statele membre să ne dea aceste date. Furnizarea datelor se face în regim voluntar, deci există state membre care nu oferă anual aceste date statistice. Comisia se gândește și la posibilitatea de a extinde platforma de schimburi digitale creată pentru dovezile electronice, pentru a include și instrumentele de cooperare judiciară, printre care acest mandat de arestare. Așa că sperăm ca pe viitor să putem avea o bază de date care să ne permită comparații. S-a spus și adevărat că există un, o creștere mare în jurisprudența Curții de Justiție în ultimii 5 ani. Am avut doar 15 astfel de cazuri în 2014 și acum am ajuns la peste 50 la începutul anului acesta doar. Cazuri care implică mandat de arestare european. Nu este întotdeauna ușor pentru practicieni să urmărească jurisprudența dar măcar uh, curtea a avut ocazia să clarifice aspecte referitoare la uh, recunoașterea reciprocă și respectarea drepturilor fundamentale. Și acum o serie de probleme care au fost identificate cu privire la mandatul european de arestare. Avem două categorii, chestiuni care țin de implementarea incompletă sau incorrectă a deciziei cadru. În ceea ce privește această prima categorie, Comisia uh, a făcut un studiu privind evaluarea de calitate a legislațiilor naționale prin care se transmite mandatul de arestare în 2018 și 2019 și pe baza acestei evaluări pregătim acum un raport de implementare pe care intenționăm să-l publicăm înainte de vara acestui an. E un raport ca alte rapoarte din acest domeniu al dreptului procedural penal, accesul la avocat, de exemplu. Vom fi cam de 15 pagini, fără să numim în mod concret statele membre cu problemă. E un raport în care o să prezentăm o imagine de ansamblu asupra părților mai problematice din uh, procesul de transpunere. Există apoi un raport al Comisiei și al Parlamentului care, care se vor completa reciproc uh, și vor vorbi despre neajunsurile de ordin practic uh, în Parlament. Noi, în Comisie, ne vom axa pe aspecte ce țin de legislație. Analiza noastră preliminară a arătat că problemele de transpunere țin în mare de următoarele domenii. Motivele de refuz, implementate ca fiind obligatorii, dar de fapt ar trebui să fie opționale, de asemenea, există state membre care au adăugat motive suplimentare de refuz, în special interdicția de a preda proprii cetățeni, proporționalitate, conștientizarea um, elementelor procesuale și aspecte ce țin de drepturile omului. Dubla incriminare este folosită și în afara sferei instrumentului și există probleme și cu termenele limite obligatorii, proceduri de apel uh, destul de îndelungate, motive de refuz în absenția, care adesea nu sunt implementate așa cum trebuie. În ceea ce privește cea de-a doua categorie de probleme, acestea au legătură cu aplicarea defectuoasă a instrumentului. Domnul Van Halahoy a menționat câteva dintre ele, dar eu să le abordez din perspectiva comisiei. În primul rând, în ceea ce privește proporționalitatea. Diferențele de proporționalitate se explică în mare parte prin alegerile făcute de statele membre în ceea ce privește politicile de incriminare. Unii au ales principiul legalității, obligativitatea și alții au ales principiul oportunității. Majoritatea statelor membre au mecanisme în sistemele lor naționale pentru a se asigura că nu se emit mandate europene de arestare pentru infracțiuni minore, pentru delicte. Au fost întreprinse măsuri sau au fost luate măsuri judiciare pentru a aborda această problemă și am văzut că acest gen de probleme sunt în scădere. Am avut 4840 de mandate emise de Polonia în 2009, iar în 2018 doar 2300 de astfel de mandate au fost emise. Deci vorbim practic de o înjumătățire. Când există însă preocupări legate de proporționalitate, există modalități um, de a le rezolva în conformitate cu decizia cadru. Așa cum am spus în ghidul nostru revizuit în 2017, statele membre trebuie să ia în considerare o serie de criterii înainte de a hotărâ să emită un astfel de mandat. Emiterea și executarea uh, trebuie să fie făcute de autorități care comunică între ele și statul de execuție trebuie să contacte um, autoritatea emitentă atunci când e nevoie de informații suplimentare pentru predarea persoanei. În ceea ce privește drepturile fundamentale. E o chestiune deja menționată. Mandatul este un instrument ce se bazează pe recunoașterea reciprocă, deci necesită încredere reciprocă. Și am văzut că încrederea are și a limitele ei în acest context. Și am văzut de asemenea că există și o tendință între statele membre să nu aibă încredere între ele în proceduri penale transfrontaliere, mai ales în ceea ce privește drepturile fundamentale și statul de drept. Polonia, Ungaria, România eh, sunt țări unde aceste mandate au fost suspendate, practic. Unele dintre statele membre, Germania, Austria, țările de jos și Irlanda, ezită din ce în ce mai mult să execute automat decizii luate în chestiuni penale sensibile. Alte state membre, printre care Franța, Spania, se tem că principiul recunoașterii reciproce este uitat și uh, că nu există o cooperare eficientă în materie penală din acest motiv. Un motiv menționat deja, care stă la baza reducerii încrederii, de fapt principalul motiv, uh, are legătură cu condițiile de detenție proaste și problema închisorilor supraaglomerate în statele membre UE. Curtea de Justiție a clarificat acest lucru în cauza Aranioșii și în eh, cauzele ML și Dorobanțu. Efectele cauzei Aranioșii în practică au fost studiate, adică ce se întâmplă cu mandatul după ce au fost pronunțate hotărârile. Se dovedește că în 10 eh, state membre au fost analizate condițiile de detenție. România, Bulgaria, Grecia, Franța, Polonia, Belgia, Croația, Italia, Letonia, Ungaria și Portugalia. Și am constatat că lucrurile sunt foarte diferite. Există state membre care clasifică anumite chestiuni ca fiind de risc ridicat, pe când altele nu, și continuă să execute mandatele care derivă din acele state membre, și am încercat să vedem dacă există un risc de tratament inuman uh, și pentru asta judecătorii se bazează pe anumite surse, surse informații de la mm, Comite, Comisia pentru Prevenirea Torturii, de la organizații care studiază aceste condiții și uh, uneori chiar și informațiile se iau chiar și din presă. Am încercat să rezolvăm problema anul trecut, cerind agenției uh, pentru Drepturi Fundamentale din Viena să creeze un fel de bază de date pe tip ghișeu unic, care să poată fi consultată deci, de judecători și procurori. În decembrie 2019 a fost lansată baza de date deci foarte recentă, și implică informații eh, privind situația detenției în toate statele membre. Nu se face un clasament, dar se oferă informații pe anumite aspecte de detenție. Spațiul efectiv din celulă, eh, acces la facilități sanitare, cum este gestionată violența. Sperăm că asta să îmbunătățească situația și să ducă la o reducere a varietății condițiilor de detenție între statele membre. Și am ajuns și la altă problemă în aplicarea mandatului, posibilitatea unei detenții pe termen lung înainte de proces. Lucru menționat și în rezoluțiile Parlamentului, de altfel. Este de adevărat că, în medie, proporția reprezintă cam 20% din populația din închisoare a persoanelor deținute înainte de proces. Durata acestei, uh, acestui interval variază mult, de la câteva luni până la câțiva ani în anumite state membre, până se are loc procesul propriu-zis. Digi Justice a efectuat un studiu de caz uh, juridic comparativ în 2016, din care a reieșit că statele membre în principiu se consult se, sau se aliniază la uh, reglementările Consiliului Europei și la jurisprudenței din domeniul dreptului omului, dar există totuși neajunsuri. Doamna Iurova, comisara responsabilă, n-a propus deocamdată legislație în acest sens, tocmai datorită naturii sensibile și foarte complexe a detenției preproces. Pentru această problemă e nevoie de soluții inovatoare, e nevoie de modernizarea codurilor de procedură penală și de consolidarea sistemului judiciar în întregul său. Nu se exclude ca noua comisiei să analizeze îndeaproape aceste lucruri și poate vor propune niște măsuri în domeniu. Și ajung la ultima problemă, dubla încriminare, care a fost deja menționată aici. Avem cazul domnului Puigdemont și de aici a pornit oarecum această analiză. Ideea este dacă o listă de infracțiuni pentru care nu se face uh, analiza dublă incriminări trebuie să fie extinsă. Am discutat cu practicienii juridici în acest subiect, nu cu procurori, uh, și problema nu pare să aibă neapărat legătură cu faptul că anumite infracțiuni, cum ar fi rebeliunea, nu sunt incluse în lista pentru care nu se verifică dubla incriminare. Lista poate fi extinsă uh, și pe baza deciziei cadru actuale. Consiliul, în unanimitate, poate extinde lista, dar deocamdată n-au existat cereri în acest sens. Problema are legătură cu faptul că mai multe infracțiuni de pe listă din articolul 2.2 din decizia cadru sunt deschise destul de vag. Sunt numite fraudă, sabotaj și asta dă naștere la interpretări foarte variate și adesea mandatul de arestare este emis pentru infracțiuni care nici măcar nu sunt considerate a fi infracțiuni penale, frauda cu niște daune foarte mici este pusă pe listă, dar în principiu și nu se face o dublă, verificare a dublei incriminări pentru că este pe listă. Și un ultim aspect care ar putea să vă intereseze este dacă în comisie se intenționează revizuirea deciziei cadru privind mandatul european de arestare. Comisia anterioară a arătat clar că nu intenționează revizuirea deciziei cadru. Deocamdată majoritatea statelor membre s-au opus ideii de a redeschide uh, decizia cadru, pentru că statele membre se tem că ar fi o cutie a Pandorei dacă am deschide discuțiile și instrumentul și-ar pierde eficiența. Mai mult, ar fi dificil să se găsească o soluție de compromis legislativă între încrederea reciprocă și dreptul fundamentale. Am văzut în diverse reglementări privind înghețarea și confiscarea bunurilor, de exemplu. Pe de altă parte, nu e de dorit ca Curtea de Justiție să înlocuiască legiuitorul uh, prin uh, jurisprudența sa. Deci, Parlamentul cere redeschiderea discuțiilor pe toate dispozițiile, dar Comisia consideră că trebuie să fim foarte precauți înainte de a ne lansa într-o chestiune așa sensibilă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, îmi pare rău că am insistat să vă încheiați intervenția, dar nu avem mult timp. Și am vrea să dăm cuvântul colegilor pentru intervenții domnul Francisco Jimenez Viarejo, membru al instrumentului de cooperare Eurojust din partea Spaniei. Aveți cuvântul. Good morning to everyone. Uh, thank you. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine e ușor să intervin pentru că cele două intervenții au fost foarte detaliate, au fost atât de cuprinzătoare încât eu mă voi ocupa de uh, chestiunile cele mai uh, uh, concrete, nu neapărat juridice. Acest mandat european de arestare este un instrument juridic folosit amplu. Conform unui studiu publicat de Consiliu, au fost emise în perioada 2005-2016 mai bine de 170.000 de astfel de mandate, dintre care 43.000 au fost puse în aplicare, deci, probabil că este instrumentul juridic cel mai de succes în domeniul cooperării internaționale. Și, în același timp, trebuie să spun că e un instrument foarte util pentru juriști. Problema însă că este atât de reușit încât uh, e victima <laughs> propriului succes, am putea spune, are probleme, uh, pentru că este un instrument juridic foarte folosit și are de-a face cu provocări am urmărit uh, felul în care uh, specialiștii uh, folosesc și au folosit acest instrument de-a lungul anilor. Eurojust este un actor principal în domeniul cooperării judiciare și în materie penală. Și în această calitate noi am publicat mai multe rapoarte. Mi-amintesc, de exemplu, că am discutat subiectul proporționalității, cum să Uh, optăm pentru instrumentul juridic cel mai adecvat. Uh, în timpul uh, unui seminar din 2018 am discutat la Eurojust de toate aceste chestiuni, după care am publicat un raport în legătură cu calea de urmat, cu un semn de întrebare după în acest domeniu al mandatului european de arestare. După care am mai publicat un raport cu privire la Eurojust și mandatul european de arestare și am încercat să ne referim la cazurile de prădare în perioada 2014-2016, iar acum revizuim, pregătim această uh, o, o revizuire. Perioada acoperită este 2017-2019 și noi sperăm ca până la finele anului în curs să putem și publica acest raport. Dezbaterea de astăzi, deci, sosește la momentul potrivit și pentru noi. În toți acești uh, ani au avut loc uh, evoluții foarte interesante, dar înainte de toate aș dori să spun că acest instrument juridic are uh, puncte pro și contra, are lumini și umbre, dar, uh, și aici fac o observație preliminară, nu trebuie să uităm că defectele acestui mandat european de arestare nu au de a face cu uh, decizia cadru ca atare, ci uh, are de-a face cu punerea în aplicare dezechilibrată uh, de către statele membre. Comisia a monitorizat situația de mai mult timp și este sau are căderea să facă mult mai bine decât mine această evaluare. Știu că Comisia pregătește un raport care urmează să fie publicat înainte de vacanța de vară cu privire la punerea în aplicare a mandatului european de arestare. Așteptăm cu nerăbdare acest uh, raport și, cum am spus, Comisia este cea mai abilitată să-l publice. Dar, din punct de vedere practic, avem uh, proceduri de consultare disponibile, mai multe, nu numai în decizia cadru, ci și în alte instrumente de recunoaștere juridică, care nu sunt suficient folosite sau pun la potențial uh, maxim uh, de specialiștii din domeniu. Nu știu de ce exact, dar în orice caz au posibilitatea de a declanșa proceduri de consultare în unul, din, unul dintre pilonii recunoașterii uh, reciproce este contactul direct între autoritățile judiciare, dar nu se folosesc la maximum toate aceste opțiuni care figurează în decizia cadru, în directiva privind mandatul european de arestare și în uh, regulamentul privind înghețarea și confiscarea activelor. Și având în vedere aceste elemente și natura judiciară acestei proceduri, care este diferită total de fostul regim uh, de extradare și având în vedere că mandatul european de arestare Uh, face obiectul unor acorduri bilaterale și nu multilaterale, mă puteți întreba care este rolul uh, Eurojust în acest domeniu. Având în vedere că autoritățile judiciare naționale s-au familiarizat uh, tot mai mult în ultimii ani cu procedura judiciară fast track, ne-am fi așteptat ca jurisprudența Eurojust să Uh, diminueze, dar nu s-a întâmplat așa. În mod uh, paradoxal, numărul de mandate europene de arestare uh, inițiate la Eurojust uh, a crescut foarte mult în ultimii ani și dacă facem o comparație între datele între 2018 am avut 442 de cazuri de spețe bilaterale care asta vizau o mai bine bună punere în aplicare a mandatului european de arestare, în 2019 am avut 599 de cazuri. Și toate aceste cifre sunt grăitoare. E dovada faptului că experții uh, au nevoie de consiliere juridică și specializată. că decizia cadru prevede pentru Eurojust două misiuni. Posibilitatea pe care autoritățile naționale o au să, cer, să ceară un uh, aviz sau consiliere când articolul 16.2 din uh, decizia cadru privind mandatul european de arestare intră în contradicție cu uh, cereri concurente de mm, extradare și de predare. Uh, avem uh, și un set de reguli care a fost revizuit uh, și în 2009. E o misiune de bază pentru Eurojust și la articolul 17 avem alte dispoziții legate de neîncălcarea termenelor. Și aici avem un rol de monitorizare pentru Eurojust. Dar nou regulament ne dă și posibilitatea de a interveni în aceste proceduri ca să jucăm un rol de mediator. La, alineatul 2, la articolul 2, alineatul 2 din acest nou regulament se preia articolul 3 din decizia Eurojust, Eurojust și se spune că Eurojust trebuie să îndesnească executarea deciziilor privind cooperarea judiciară, inclusiv deciziile pe baza unor instrumente care trebuie să dea, să aibă ca efect principiul recunoașterii reciproce. Și există și un temei juridic pentru intervenția noastră, dar, în general, de fiecare dată când avem o procedură de consultare sau când ea este declanșată de către autoritățile naționale, Eurojust poate juca rolul de punte între autoritățile judiciare. Pentru că suntem un for judiciar de dialog. Care sunt exemplele specifice? Vă pot prezenta câteva dintre ele chestiunile cele mai frecvente și recurente. În prima categorie, cererea de informații suplimentare. Primim astfel de cereri foarte numeroase în baza articolului 15 din decizia cadru. Și este una dintre provocările majore identificate de către, deci pentru justi, jurisprudența Eurojust. Aceste cereri de informații suplimentare ne sunt adresate când autoritățile necesită aceste informații pentru a emite o decizie sau când nu au primit uh, răspuns la o decizie anterioară și deci uh, Eurojust joacă un rol de sprijin suplimentar. Mai primim și alte cereri de lămurire, de cerere de documente edificatoare și câteodată avem la dispoziție doar câteva zile, câteodată chiar ore, pentru că nu trebuie să uităm că mandatul european de arestare e o procedură urgentă ca atare, în baza articolului 17.1 din decizia cadru. Pe partea de conținut, cererile de informații au de-a face în mod normal de identificarea adecvată a persoanei uh, căutate și este foarte important. Uh, știți, uh, avem cu toții în, în memorie cazuri Cereble există sentința Boglogi, conform căreia uh, decizia, ce, de, de, delictul trebuie să fie bine uh, motivat pentru a evita dupla incriminare. Uh, sigur că și regimul lingvistic este foarte important, care are o legătură directă cu natura urgentă acestui instrument juridic, informații în ce privește procedurile, informațiile după ce uh, decizia de uh, extradare a fost luată. Apoi o evaluare oficială legată de anumite garanții. Mă gândesc, de exemplu, la reținerea resortisanților uh, naționali în cazul unei decizii in absenția cererea de consimțământ, articol 27, aliniatul 4, în legătură cu aplicarea principiului special. Și aici trebuie să subliniez faptul că Curtea de Justiție și jurisprudența ei, mai ales în ceea ce privește echilibrul uh, garanțiilor în cazul proceselor in absentia, a dus la o creștere a cererilor de informații suplimentare. Și problema care se pune e care este informația necesară și care este informația pertinentă sau relevantă când vorbim, cu informații, vorbim de informații suplimentare. Provocarea din punctul de vedere Eurojust și având în vedere jurisprudența Curții de la Luxemburg, cea mai recentă, este să găsim echilibru între garantarea sau asigurarea informațiilor necesare și respectarea termenelor specialiștii din domeniu au nevoie de reacții foarte clare pe baza unor, unui set de cerințe foarte stricte pentru a respecta jurisprudența recentă a curții. A doua categorie de probleme cu care ne confruntăm de ordin practic, motivele de nerecunoaștere. Adesea Eurojust este consultat când se pune problema uh, nerecunoașterii uh, de către autoritatea de punere în aplicare. Eurojust uh, poate culege toate informațiile necesare pentru a vedea dacă cerințele respective sunt îndeplinite sau nu. De asemenea, clauza de teritorialitate poate fi un uh, temei de refuz și deci în astfel de cazuri Eurojust uh, poate să întrunească o reuniune, uh, să întrunească autoritățile naționale implicate și să aibă discuții în tet a -tet pentru a clarifica chestiuni de jurisdicție. E un aspect foarte important. și care oferă soluții autorităților naționale în aceste situații uh, foarte complexe. Când uh, delictul a fost săvârșit uh, într-un stat membru care ar trebui să uh, pună în aplicare uh, mandatul de arestare. Apoi, dubla incriminare. În anumite cazuri, Dubla incriminare are de-a face cu delictele uh, minore și aici nu se respectă decizia cadru privind mandatul european de arestare. Apoi, instrumentul cel mai adecvat e o altă chestiune interesantă pentru noi. Trebuie să coordonăm aplicarea mandatului european de arestare cu alte instrumente, cu Ordinul European de Supraveghere, cu măsurile de necustodie chiar și cu mandatul european de anchetă în conformitate cu articolele 23-24. Există și probleme cu uh, prădarea efectivă când ea a fost amânată sau suspendată datorită unor uh, chestiuni de ordin umanitar, de exemplu, sau și de alt ordin, și apoi impactul jurisprudenței. În acest context, am evaluat impactul uh, sentințelor, uh, Iosi și Căldăraru, și am avut și o dezbatere tematică pe acest subiect, însă acum aș dori să mă axez la conceptul de autoritate judiciară care pune în aplicare, care emite uh, mandatul. A, în 27 mai 2019 a fost emisă o sentință revoluționară cu implicații foarte mari în interacțiunea de zi cu zi între autoritățile judiciare, iar reacția Eurojust a fost să uh, lanseze un chestionar pentru a uh, cartografia toate informațiile de la autoritățile naționale cu privire la uh, poziția oficiilor procuraturii și competențele procurorilor de a emite aceste mandate europene de arestare. Am verificat dacă procurorii respectă uh, garanțiile minime de independență care uh, făceau obiectul acestei sentințe. Și a mai existat o uh, a doua sentință în octombrie și noiembrie pentru care a mai lansat un chestionar în legătură cu pro, uh, protecția judiciară efectivă și acum actualizăm uh, aceste documente. Nu știu dacă mai mi-acordați un minut pentru concluzie. Da. Aș dori să subliniez doar că, într-o lume ideală, recunoașterea reciprocă ar funcționa. Am putea să scăpăm de dubla uh, incriminare, de motivele de nerecunoaștere și așa mai departe. Deci, într-o astfel de lume ideală, autoritățile judiciare ar trebui să poată comunica direct. Dar, între timp, Experiența ne dovedește că instituțiile precum Eurojust sunt extrem de utile și trebuie să-i ajutăm pe specialiștii care se luptă cu tot felul de uh, cereri de uh, informații suplimentare în încercarea de a respecta cerințele uh, care decur din jurisprudența recentă a Curții Europene de Justiție. Eurojust joacă un rol foarte important în acest domeniu și intervențiile noastre au dus Uh, la uh, soluții care implică respectarea drepturilor fundamentale, pentru că noi, pentru noi dimensiunea judiciară a mandatului european de arestare este primordială. Încercăm să vedem dacă se respectă în toate etapele procedurii. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim uh, experților noștri. E onoare pentru Comisia Libe să vă avem printre noi. Vă mulțumim pentru experiența pe care ne-ați împărtășit-o în această dimineață. Ne cerem uh, scuze că vă presăm puțin pentru că știți că timpul este foarte important în activitatea oricărei comisii. Dar eu cred că ar fi bine să avem și o dezbatere acum. Începem cu raportorii alternativi. Cred că fiecare va dori să-și exprime poziția Franco Roberti acum, din partea socialiștilor. Vă rog, dacă se poate, două minute, nu mai mult, ca să permitem și celorlalți corești să intervină. Vă rog, domnule Roberti. Bine, grazie, președinte. În două minute nu se pot dire Mulțumesc, domnule președinte. În două minute nu o să apuc să spun nimic, decât că astăzi avem dovada concretă a importanței acestui instrument de cooperare internațională, mandatul european de arestare. Domnule președinte, din experiență eu sunt un martor direct al importanței acestei, acestui instrument și al creșterii, inclusiv a jurisprudenței naționale și europene și a creșterii rolului jucat de Eurojust, așa cum ne-a spus reprezentantul Eurojust. De aceea, ieri, când domnul comisar Schinas a regretat uh, reducerea de fonduri în bugetul european pentru bugetul european, m-am alăturat, pentru că dacă vrem, Ah, ca o instituție să funcționeze bine, trebuie să se bucure de sprijin financiar și totuși asta nu se întâmplă. Sper de aceea că în următorii ani să avem o fază în care să aliniem cooperarea națională cu cea europeană, tocmai pentru că acum nu se acordă o atenția suficientă Eurojustului. Acestea fiind spuse, am apreciat foarte mult aceste intervenții care au acoperit cam totul Dincolo de statisticile primite de la reprezentanta Comisiei, e important să avem aceleași principii, pentru că dacă avem principii partajate, favorizăm cooperarea, armonizarea sistemelor judiciare și combaterea criminalității organizate. E deci important să definim autoritățile judiciare, să pornim de acolo autoritatea judiciară a statului emitent și a statului care execută, de execuție, conform Curții de Justiție, trebuie să fie o autoritate independentă și garanția independenții există doar la nivelul judecătorilor. Procurorii nu, întotdeauna. În Italia, da, dar există alte state, cum ar fi Polonia, unde nu. Deci trebuie să vedem care este judecător, poziția judecătorului, a curții, Uh, întreg parcursul judiciar trebuie să fie controlat dintr-o perspectivă a nevoii independenței. Același lucru și în ceea ce privește condițiile de detenție. Trebuie să aprofundăm subiectul uh, confirmării judecătorului de execuție în ceea ce privește condițiile de detenție din uh, statul care emite mandatul de arestare. Știu că îmi depășesc timpul, deci închei lista cu 32 de tipuri de infracțiuni de la articolul 2 Comisia a spus că e o listă generică. Eu cred că trebuie să ne asumăm răspunderea de a fi mai concreți, să facem un efort de a defini infracțiunile. Nu ne putem baza pe niște definiții vagi, cum ar fi terorism, criminalitate organizată și așa mai departe. Trebuie să fim foarte concreți pentru că în momentul de față e important să definim clar aceste infracțiuni pentru că trebuie să fie implementată lista cu noi infracțiuni care s-au conturat în ultimii ani, traficul cu deșeuri sau exploatarea cu muncă la negru legată de traficul de persoane. Sunt lucruri care au apărut nou de curând, dar care se, care se, care se distribuie foarte repede. Trebuie să avem, prin urmare, o îmbunătățire a mandatului european pentru a-i deservi pe cetățeni. Roberti, ei a fatto del suo meglio, a detto tanto. Ați făcut cât a, uh, foarte bine, domnule Roberti, în intervenția dumneavoastră. Ați vorbit trei minute și ceva. Da, în trei minute și jumătate ați spus totuși foarte multe lucruri. Trebuia să le auzim, așa că vă mulțumim. Uh, Asta este, întotdeauna suntem supuși presiunii timpului pe ordinea de zi a libe. Trecem acum la următorul raportor din umbră, doamna Maite Carasaton. Mulțumesc, domnule președinte, mă alătur și eu solicitării ca Eurojust să aibă mai multe fonduri pentru care sarcini mai mari pentru că trăim în spațiul Schengen, infracționalitatea transfrontalieră e mult mai prezentă și în lumea globală de astăzi, criminalitatea organizată are acțiuni mult mai complicate. Am fost într-o misiune la Eurojust unde ni s-a prezentat un caz care implica multe infracțiuni, trafic de droguri, asasinate, spălare de capital, efect, făcute de persoane care aveau mai multe cetățenii Asasinatul a fost comis în statul A, a avut loc o detenție în statul B și cetățenia era din statul C. Și ni s-a spus, ia uitați-vă cu ce trebuie să ne confruntăm. A fost o poveste de succes în care au fost incluse mai multe state, uh, inclusiv în ceea ce privește spălarea de capital. Și ne-au spus uh, uh, lucrurile pot fi și mai complicate și am spus da, putea fi și mai complicate dacă una dintre persoanele implicate ar avea, fi avut două naționalități, una unui stat terț și ar fi avut mulți bani pentru a uh, eluda sistemul și pentru a avea avocați care să-i asigure impunitatea. Asta e lumea în care trăim. Trăim într-un spațiu Schengen care ne permite libertate de mișcare, dar există mult mai multe posibilități și puncte oarbe în cooperarea judiciară și polițienească. Și asta trebuie să rezolvăm pentru că instrumentul de cooperare judiciară este un instrument foarte important. Dar acum trăim în spațiul Schengen și avem nevoi noi pentru că lucrurile s-au schimbat. Ați vorbit despre aceste categorii vag definite. Da, există categorii care trebuie redefinite. Trebuie să clarificăm lucrurile și dacă nu avem o armonizare mai mare, instrumentele de aplicare trebuie să fie mai concrete. Toate acestea sunt mă adresez reprezentantei comisiei. Toate aceste chestiuni sunt de ordin tehnic, nu politic, și instrumentele referitoare la date pentru că dacă ne uităm și vedem că în 2017 avem 10.491 de mandate și sunt executate 6.317. Ce s-a întâmplat? Statele n-au avut obligația să ofere date, ne spuneți, și nu știm câte persoane uh, sunt persoane care poate au fost uh, pierdute, au fugit, au pierdut sau nu au fost localizate vorbim despre mii de ordini, mandate care n-au fost executate. Este vorba de o frustrare a justiției, nu? În cazul unor infracțiuni care pot produce daune mari și mm, inclusiv la nivelul încrederii cetățenilor în sistem. Dar asta nu e singura problemă. Încrederea politică între statele membre e o altă problemă. Comisia și Consiliul se tem de asta și e o problemă, într-adevăr. Încrederea cetățenilor în sistemul de justiție și în democrație, de asemenea, este în pericol. Și dacă nu încercăm să îmbunătățim lucrurile, atunci nu respectăm angajamentele de bază ale Comisiei, și anume de a uh, ajuta la încrederea cetățenilor în democrație. Așa că eu aș spune Comisiei și Consiliului să aibă încredere în Parlamentul European, să ne dea datele de care avem nevoie. Lucrurile pe care le-am auzit aici sunt importante și. Uh, Nevoile de îmbunătățire de, în mare parte sunt tehnice, nu politice uh, și trebuie să ne ocupăm de ele. Asta nu înseamnă că deschidem o cutie a Pandorei, ci că ne, ne facem uh, treaba foarte bine. Teama este o altă problemă. Dar ce putem face în ceea ce privește acest instrument de cooperare? Eu cred că n-ar trebui să ne ascundem după vorbe, uh, pentru că toate datele pe care ni le-ați prezentat ne arată că instrumentul poate fi îmbunătățit. Mulțumim foarte mult, doamna Parasotundua. Acum, raportorul din umbră din partea verzilor, doamna Del Boscolfield. Okay, thank you. Um, thank you for these presentations. I think it is. Um... Mulțumim pentru această prezentare. Cred că e foarte important să evaluăm punerea în aplicare a mandatului european de arestare, dar să nu uităm că, da, într-adevăr, și Comisia uh, va face o revizuire până în iunie și, și Consiliul va uh, proceda o, la o evaluare. Articolul 70 a fost uh, lansat. Uh, procesul va fi finalizat în 2021. Deci doream să fac această observație preliminară. Da, într-adevăr, putem să uh, examinăm partea de punere în aplicare, dacă nu cred că ar trebui să ne privim, pentru că se fac tot felul de evaluări de către diverse instituții. Și doar după ce procesul va fi finalizat să propunem schimbări. E observația mea preliminară. Mai mulți au spus acest lucru, dar este foarte important uh, ca uh, să avem un echilibru și să nu uh, mergem într-o direcție sau în alta. Poate că ați spus ceva, dar nu am auzit eu bine, dar n-ați vorbit prea mult despre formarea judecătorilor, a procurorilor și a avocaților, a juriștilor. Eu sunt nou în domeniu, dar am înțeles că este o problemă foarte importantă. Avem peste tot uh, persoane care sunt formate la fel, pentru că trebuie să poată să se și înțeleagă de-a lungul acestui proces. Mi-ar fi plăcut dacă ați fi vorbit despre apărarea efectivă, ați vorbit aluziv, dar ne îngrijorează faptul că câteodată avocații nu au acces la toate documentele și în statul de emitere și în statul în punere de aplicare sunt tot felul de probleme, problema uh, limbii, a înțelegerii drepturilor. Am vorbit despre condițiile din uh, închisori, dar nu știm care ar putea fi soluțiile, pentru că deocamdată Uniunea Europeană nu știu dacă intenționează să acorde uh, finanțare statelor membre pentru uh, închisori, deci uh, astfel încât să condițiile de detenție să fie îmbunătățite. Aș avea și uh, întrebări legate de dreptul de a face apel, atât în țara care emite mandatul, cât și în cea care îl pune la aplicare. Și ați vorbit despre implicarea Curții de Justiție. Ați abordat, deci, acest subiect, însă aș dori să ne furnizați informații suplimentare și antevorbitoarea a spus asta, a spus că este o diferență foarte mare între numele de mandale, mandate emise și cele care sunt puse în aplicare. Avem tendința să uh, suspectăm statele membre că nu-și facă treaba cum trebuie, dar poate că există probleme și uh, legate de emiterea acestui mandat european de arestare și aș dori să știu cum evaluați situația. Cred, credeți că se face abuz de acest instrument? și deci că sunt probleme în țările care emit. Mulțumim. Fără microfon. Domnul Bușade, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Avem nevoie totuși de mai multe studii și informații, dar după ce am ascultat cele trei prezentări și documentul de lucru al Comisiei de pe 28 august 2019 sunt trei lucruri, elemente comune pe care ar trebui să le identificăm și cred că ar trebui să le finalizăm și să nu vorbim despre ce e clar. Mandatul de arestare este o poveste de succes pentru că a crescut numărul de solicitări și asta arată că există un interes din partea autorităților judiciare de a colabora cu alte autorități. Nu știu dacă succesul e real, însă, pentru că 60% din mandate nu sunt executate, deci ceva e problematic. Creșterea numărului de mandate este clar și asta ne arată că infracțiunile, um, cei care comit infracțiunile folosesc um, mandatul pentru a se ascunde de justiție, uh, făcând aceste acțiuni transnaționale. Deci e nevoie de un răspuns, pentru că adesea oamenii politici se pierd în declarații generice și uităm ce e cu adevărat important, și anume respectarea drepturilor victimelor. Dreptul penal modern trebuie să se ocupe de uh, drepturile victimei. Avem peste 100 de ani de drept penal, dar am vorbit doar despre protecția uh, suspectului statele sunt obligate să ofere informații, zic eu. În al doilea rând, este clar că e nevoie să se creeze instrumente de răspundere ale statului de execuție atunci când se arată că um, respingerea nu a fost justificată. Nu trebuie să avem alte instrumente paralele, uh, cum ar fi drepturile omului, cum a făcut-o curte de Justiție. Și încă două aspecte. În ceea ce privește definiția pentru infracțiuni și lista cu cele 32 de infracțiuni, pot ar trebui nu să ne ocupăm de o definiție strictă neapărat, ci de conceptul de bun juridic protejat, concept penal, care este un concept comun în statele membre. Deci, ce înseamnă, ce trebuie să protejăm și, în al doilea rând, să consolidăm toate elementele de care judecătorul trebuie să se ocupe unde nu există dimensiuni discreționare. Ați spus că problemele se grupează în două categorii exploatarea uh, acestei duble încriminări de către judecătorul din statul de execuție, pentru că aici există o marjă de manevră. Deci să reducem la minim această marjă și să extindem lista de infracțiuni, astfel încât să nu apară riscul dublei încriminări și, în al doilea rând, drepturile fundamentale. Și acesta este un element uh, cu marjă de flexibilitate. Ați spus că judecătorii se bazează pe rapoarte, inclusiv pe articole, pentru a spune dacă într-un stat sau nu se încarcă drepturi fundamentale. Și cu asta închei. Uh, vreau să vă atrag atenția asupra hotărârilor, cazul Haureli, de exemplu, unde se condamnă statul belgian pentru că a stabilit că în Spania nu sunt respectare drepturile omului pe când dumneavoastră sunteți cei care ați încălcat drepturile fundamentale. Mulțumesc, doamna Daly, pentru GUE. Mulțumesc, scuze că trebuie să plec, a trebuit să plec la jumătate de respecte. Trebuia să fiu în două locuri, nu era din lipsă de respect față de vorbitori. Am câteva întrebări rapide. Știu din informațiile furnizate de comisie că în 2017 109 mandate europene au fost refuzate pe temeiul legat de dreptul fundamental. Aveți date cu privire la ce fel de drepturi fundamentale erau implicate în aceste cazuri? De asemenea, în ce privește dubla incriminare, aveți date cu privire la cât de multe cazuri au fost refuzate pe temeiuri de dublă incriminare? și din acele date informații legate de tipuri de cazuri refuzate pe astfel de temeri. E important pentru că poate sunt uh, temeri importante de refuz care se referă la drepturi fundamentale pe care trebuie să le monitorizăm, să ținem cont de ele în discuții. Nu vreau să repet ce au spus colegii, vreau doar să spun că nu cred că putem să privim izolat mandatele europene, ci și alte elemente, cum ar fi directiva cu privire la accesul la avocat, la dreptul la informații în proceduri penale și modul în care funcționează și sunt implementate aceste directive are un efect și asupra acestui caz. Pare că în multe situații e ceva inadecvat, cum putem asigura că toate directivele sunt aplicate corect, pentru că dacă nu, se amenință drepturile fundamentale și Hmm. executorul în mandat european ar putea încălca alte drepturi uh, eventual din carte. ce deci au spus colegii dificultatea ca cineva supus unui mandat european în două țări uh, să navigheze în cele două sisteme, să vedem cum se poate îmbunătăți. Dar așteptăm să mai lucrăm cu interes și aș întreba Comisia dacă se va baza pe sentințele cești alte elemente de jurisprudență în ce privește lăsarea autorităților de executare cu libertatea de a ne executa un mandat european pe temeiuri de încălcare ale drepturilor fundamentale, pentru că aceste cazuri vor continua să apară până când revizuim mandatul european de arestare de a ține cont de îngrijorări legate de drepturile fundamentale. Această șansă e una care poate rezolva acest punct slab și să încercăm să facem lucrul respectiv. Mulțumesc. Asta a fost cu raportorii din umbră. Dar mai sunt și membrii care doresc să intervină. Și chiar vă încurajez cât mai la punct și la obiect. Mi-am notat întâi doamna Chinici și apoi dumneavoastră, doamna Chinici. Grazie, grazie Eu voglio ringrazia... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentările foarte interesante și importante pe subiectul mandatului european de arestare, care, așa cum au spus și colegii mei, reprezintă cel mai important instrument de cooperare. Vin și eu din magistratură și cred în această cooperare și cunosc importanța, mai ales în ceea ce privește anumite infracțiuni. Aș vrea să mă refer la lista de la articolul 2, care prevede infracțiuni uh, pentru care nu se verifică dubla incriminare. Acestea trebuie să fie revizuite și actualizate, inclusiv din perspectiva modului în care se prezintă infracționalitatea și mă refer la participarea unei organizații criminale care este definită în decizia cadru 841 din 2008, care însă nu a nu a reflectat nevoia de armonizare a legislației ca definiție, așa cum ne-a spus Comisia. Și asta este esențial dacă vrem să avem încredere între statele membre. Nu credeți că a sosit momentul să modificăm această definiție? Să o aducem la zi? Să o adaptăm la noile forme de infracționalitate ale organizațiilor de crimă organizată? Pentru că cel mai des pentru genul acesta de infracțiuni se emite mandatul de uh, arestare. Avem modelul spanial cu articolul 416 din codul penal italian, care compară sau numesc aceste organizații criminale ca fiind structuri stabile și putem încerca să îmbunătățim mandatul de arestare europeană. Un alt aspect la care țin, am lucrat la rezoluția menționată de reprezentanta Comisiei, are legătură cu condițiile de detenție. Și în acel raport au apărut probleme legate de suprapopularea închisorilor, condiții nedemne, uh, bariere în caza extrădării sau a transferului de persoane condamnate. Și aici, pe lângă cele spuse de colegul Roberti, cu care sunt în totalitate de acord, mă întreb dacă n-ar fi cazul, cu respectarea competențelor statelor naționale, să ne gândim la nivel european la niște standarde uniforme pentru condițiile de detenție. Cu privire la Eurojust, și eu susțin că este o organizație importantă, pentru că facilitează cooperarea judiciară și e nevoie să existe resurse adecvate pentru Eurojust. Trebuie să plec în curând la Comisia Cont, așa că îmi cer scuze încă de pe acum. You got the floor. Acum, doamna Kemp are cuvântul. Dar vă rog să respectați două minute. Bardzo dziękuję za naprawdę bardzo dobre materiały i bardzo dobrą dyskusję. Sama pamiętam, kiedy wprowadzaliśmy w Polsce. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru această dezbatere foarte interesantă pe care deja uh, am avut-o. Îmi amintesc de uh, introducerea mandatului european de arestare în Polonia. Uh, am avut, uh, uh, ne-am pus mari uh, speranțe pe atunci, pentru că ni s-a spus că va pune capăt criminalității examinate. S-ar putea ca mandatul european de arestare să aibă lacune, dar eu cred că ar fi bine să îl îmbunătățim. Deci să încercăm să îl perfecționăm, să îl șefuim, având în vedere experiența deja acumulată. Problemele uh, pe care le discutăm acum uh, și pe care ar trebui să luăm o decizie reprezintă competența uh, instanțelor. Trebuie să uh, nu mai punem sub semnul întrebării încrederea. Deci toate aceste recunoașteri reciproce trebuie să se bazeze pe încredere. Încredere între statele membre, dar și încrederea în statele noastre membre. Există de asemenea și câteva categorii de uh, delicte și aici mă adresez tuturor experților noștri. Deci noi ar trebui să discutăm uh, cu statele membre în legătură cu uh, delictele, de exemplu, uh, delictele comuniste, așa numitele delicte comuniste. Nu se poate ca un stat membru să refuze să uh, extradeze un suspect uh, când se constată că s-a făcut, s-a încălcat legea. Avem un exemplu în Suedia, avem un termen de, unde există un termen de prescripție, dar nu există același termen de prescripție în Polonia. Și există și cazuri de persoane care, de pildă, au uh, fost uh, uh, condamnate. Mă gândesc, de exemplu, și la soldați, persoane care beneficiază de imunitate. Deci persoanele nu sunt extradate. În cazul la care mă refeream, Suedia nu a procedat la extradare pentru că s-a spus că a trecut termenul de prescripție, dar eu cred că ar trebui ca în cooperarea între statele membre să fie foarte clar că trebuie să se țină cont de termenii de prescripție și vă pot spune că ă, noi avem de-a face cu persoane suspecte care au ă, făcut ă, treburi îngrozitoare, cum pot fi trase la răspundere. Dacă nu mă înșel, nu mai există solicitări de intervenție, dar vă propun ca înainte de a asculta observațiile raportărilor sau nu, să ascultăm înainte de raportor, să dăm cuvântul celor care au făcut prezentări de la prezidiu ca măcar să uh, răspundă sau să comenteze ce au auzit din partea membrilor, raportorii din umbră și ceilalți membri care au contribuit la dezbatere. În aceeași ordine, dacă puteți în două minute scurte comentarii să reacționați sau să răspundeți la ce ați auzit în această dimineață. Vă rog. Mulțumesc. În două minute o să încerc să răspund la toate întrebările primul comentariu, că nu putem evalua decât în măsura în care dispunem de date. Dacă statele membre nu dau date Comisiei Europene, nu avem imaginea completă și nu știm cum să evaluăm. Al doilea comentariu, în legătură cu instrumentul în sine. În a doua etapă a cercetării ne vom ocupa și de coerență și important să menținem asta, că uitându-ne la mandatul european de arestare, ne uităm și la coerența lui în dreptul internațional și implementarea statele membre cu dreptul și valorile europene, <clears throat> dar și interacțiunea cu dreptul penal, material și procedural. În legătură cu proporționalitatea, un comentariu. E ceva interesant uitându-mă la datele din 2017. 2700 de mandate europene au fost uh, date pentru furt și uh, uh, vătămari sau distrugeri penale. E ceva interesant, uh, cred că e ceva ce mai trebuie explorat, aprofundat. În ce privește instrumentele de drepturi procedurale, dacă ne uităm la accesul la avocat, directiva respectivă și raportul Comisiei din septembrie, în care spun că patru state membre nici măcar n-au transpus obligația de a avea avocat în statul membru emitent, la șase ani după ce s-a adoptat instrumentul, mi se pare altceva interesant de notat. În fine, în legătură cu victime. Mandalul Comisiei are ceva diferit de rezoluția Parlamentului din 2014, din nou ceva interesant de examinat. Interesul victimelor să fie avut în vedere când se decide dacă este proporțional sau nu să se emită un mandat european de arestare. Am niște întrebări legate de aplicarea practică a unui astfel de test de către procurori, dar mi s-a părut interesant de subliniat. Acum Reprezentanta Comisiei are cuvântul în câteva minute. Da? Mai întâi, ce a spus domnul Roberti, importanța Eurojust, sunt întru totul de acord, încrederea reciprocă începe cu contacte directe între practicieni, deci ar trebui să sprijinim întru totul activitățile Eurojust. Se implicăm mult mai mult în uh, procedurile legate de mandatul european. Cele 32 de liste, cum am spus în prezentare, e ceva prea generic, abuzuri legate de fraudă sau sabotaj, pentru care e nevoie de definiții mai armonizate, ținând cont și de evoluții în ce privește infracțiunile în Europa. Pentru domnul Paca Sotunda, în legătură cu statisticile, v-am explicat divergența între emis și executat. V-am spus că sunt mulți care nu pot fi localizați dacă s-au ascuns mandatul european dacă emis pentru aceeași persoană și temeu de refuz dacă articolul 46 măcar sentința executată în statul de reședință a persoanei în legătură cu formarea judecătorilor. Ne ocupăm de asta prin EGN. Avem seminare pentru judecători în legătură cu mandatul european de arestare și, mai important, măsuri însoțitoare, transferul de deținuți, ordinul de supraveghere, ordinul european de anchetă, dreptul procedural, accesul la avocat, facem și evaluări de conformitate, studii în care discutăm cu statele membre și ne gândim să lansăm și proceduri de infracțiune pentru nerespectarea acestor directive în legătură cu utilizarea abuzivă a mandatului european. Știm că uneori mandatele europene fac obiectul unui abuz doar pentru a <clears throat> a audia martoria asta s-a mai îmbunătățit acum cu Ordinul European de Anchetă. Se emit mandate europene când poate fi localizat persoana când e vorba de cineva care este doar citat la tribună. Domnul Buxan, în legătură cu victime, da, pentru victime cel mai important e să nu se ajungă la impunitate în cele din urmă, mai ales când mandatele europene sunt refuzate în baza condițiilor de detenție s-ar putea să fie nevoie și de noi instrumente în acest domeniu. De exemplu, pentru transferul de proceduri care ar facilita și ar evita impunitatea faptașilor. Doamna Dali, drepturile fundamentale, refuzuri din partea Germaniei pe aceste temeri, din câte știm, e în special din cauza unor condiții proaste de detenție în statul emitent. Înțelegem că sunt mai multe refuzuri legate de condiții de atenție și nu de stat de drept. Toată jurisprudența Araniosi sau cealaltă care a fost menționată e vorba de întrebări preliminare din partea judecătorilor germani. S-au pus întrebări în legătură cu condițiile de detenție, ce putem face. Am spus în prezentare, am creat împreună cu Agenția Drepturilor Fundamentale această bază de date ca măcar practicienii justiție să aibă acces la informații. În general, lucrăm și în domeniul detenției, dar în special intensificăm cooperarea cu Consiliul Europei. De exemplu, Digi Justice finanțează acum rețeaua UE a mecanismelor naționale de prevenție, organisme care monitorizează condițiile de detenție pentru a se putea întâlni de mai multe ori pe an legătura cu finanțarea închisorilor, cum să îmbunătățim infrastructura de închisori. Am făcut un exercițiu de cartografiere, ce putem face în baza actualelor fonduri europene și se pare că există unele posibilități, de exemplu, din fondurile structurale, fondurile europene de dezvoltare regională, la prioritatea eficienței energetice. Și vedem că unele închisări chiar au utilizat din, niște închisori din Ungaria, dacă am înțeles bine ce facem cu jurisprudența, um, dezvoltarea rapidă a jurisprudenței, asta depinde și de ce se întâmplă în Parlament, dar trebuie să dăm orientare practicienilor, să cooperăm cu Eurojust, să vedem cum putem face rezumat ale dosarelor, să discutăm metodologii comune de lucru, să evaluăm condițiile de detenție, dar trebuie să vedem cum va fi utilizată baza de date de practicieni și ce va fi necesar mai mult decât alte elemente. Cam atât. Și domnul Vierehu. Oh. Mulțumesc, domnule președinte. Da. Un răspuns general, <clears throat> mai ales din punct de vedere practic. Cazurile de care dispunem, am spus, cam 600 de cazuri anul trecut sunt bilaterale. Pe lângă acestea, mai avem facilitarea executării altor mandate europene de arestare în, într-un scenariu diferit, de exemplu. Într-o zi de acțiune, marțea trecută am avut și la Eurojust ajutăm autoritățile să redacteze șase mandate europene atunci la fața locului, pe lângă cele 28 pe care le-au planificat inițial. Apoi ne ocupăm de scenarii diferite. Acestea erau doar cele mai simple. În uh, raport am încercat să ne referim la cele mai relevante, dar e dificil să ai cifre exact în legătură cu temerile de refuz aplicate într-un caz sau altul. Majoritatea cazurilor refuzurile reprezintă o combinație de mai multe temeiuri și nu e ușor de identificat. Dar, în general, ce văd ca tendință este că decizia cadru există. Avem poate o decizie cadru învechită, dar jurisprudența curții completează acest cadru legal și exemplu Aranioza Caldararu e un nou temei de refuz bazat pe drepturile fundamentale. Și exemplu Petruhin. Există noi cerințe legate de cele de extradare care vin din țări terțe când e vorba de un cetățean al unui alt stat membru. Ce ne dăm seama este că autoritățile, dacă au nevoie de sprijin, pentru că sunt procurori și judecători, dar au nevoie de cunoștințe aprofundată în legătură cu jurisprudența relevantă a Curții din Luxemburg și, de asemenea, a Curții de Omului de la Strasburg. Sunt trimiteri la aceste cazuri. Romero, domnul Haureghi, E ceva foarte relevant și au nevoie de acces la informații corecte, la zi, de acuratețe. Nu e ușor, iată de ce Eurojust poate de fapt să le sprijine. Dar avem nevoie de standarde. Lipsesc unor standarde. Care sunt standarde legate de condiții de detenție sau de independența procuraturii. Am fost membru al unei evaluări de evaluare și mi-aduc aminte că în a patra rundă de evaluare Chiar am evaluat independența procurorilor și judecătorilor. Trebuie să ne referim la standarde din raportul de evaluare care vine de la Consiliul Europei sau avem nevoie de standardele ale UE în legătură cu condițiile din închisori și independența procurorilor. În aceste cazuri e o chestiune dificilă, dar Cerințele din jurisprudență sunt foarte limpezi și încercăm să le respectăm. Ultima propoziție în legătură cu autoritățile judiciare dată de Curtea de la Luxemburg din 12 decembrie este foarte clară în legătură cu modul în care procurorul are dreptul să emită un mandat european de arestare <clears throat> și cred că aceasta este o jurisprudență foarte bună. Dacă te uiți la cum funcționează în practică uh, recunoașterea reciprocă, ai nevoie de procurori. Procurorii sunt uleiul care face rotițele motorului să se învârtă. Și, desigur, curțile vor avea un rol definit, dar procurorii sunt cei care promovează acțiunea justiției în acest domeniu în mod foarte dinamic în ce privește instrumentele de recunoaștere reciprocă și ai nevoie de o colaborare foarte bună între judecători și procurori. Desigur, respectând drepturile la apărare și cu conformare de plină la directive, inclusiv în ce privește articolele privind dubla reprezentare din directiva din 2013, care a fost implementată în majoritatea statelor membre și cred că funcționează foarte bine, mulțumesc. Mulțumim, domnule Viarehu, vă mulțumesc tuturor. Insist și vă rog să mă scuzați pentru presiunea timpului, dar am depășit cu mult timpul alocat. Trebuia să încheiem la 10 și jumătate, pentru că ați venit pentru un motiv întemeiat să răspundeți nevoilor noastre. E o chestiune extrem de delicată în domeniul de activitate al Comisiei Libe, modul în care a fost aplicat mandatul european de arestare, care sunt problemele identificate în procesul de implementare, ce experiență s-a acumulat, cum au evaluat experții. Iată, deci ați venit, e un motiv foarte bun și a fost o dezbatere care a meritat efortul, chiar cu depășirea timpului. Dar nu e pentru prima dată la Libe. Vă propun că domnul Sansalejo, ca raportor, să tragă niște concluzii aveți cuvântul. Președinte, <clears throat> Sunt de acord cu pozițiile pe care le-am auzit din partea raportorilor din umbră în ceea ce privește informațiile primite din partea oaspeților noștri. Cred că a fost o experiență mulțumitoare pentru toți cei care suntem implicați în acest dosar, eu și alți membri ai Comisiei Libe. Cu toții considerăm că acest instrument de cooperare judiciară este un succes. Suntem cu toții de acord că trebuie să acționăm cu mare prudență în cazul unui instrument așa de prețios și avem și noi dorința de a-l îmbunătăți. Discuțiile de astăzi au contribuit la identificarea domeniilor în care trebuie să ne axăm eforturile. Este clar că problemele care Uh, vin din decizia cadru sunt de mai multe feluri. Există o problemă de transpunere, așa cum ne-a spus reprezentanta comisiei. Rolul comisiei este esențial aici. Există apoi condiții de aplicare. S-a vorbit despre dubla incriminare, de exemplu, și acesta este un element care poate că a denaturat mai mult de decât ar fi fost de dorit executarea concretă a mandatelor europene de arestare și mai este și subiectul proporționalității, care în mod ciudat nu este menționat în decizia cadru, dar care este un aspect important de avut în vedere. Și trebuie să avem în vedere și cadrul actual de dezvoltare al altor instrumente pentru cooperarea judiciară și există și o serie de aspecte practice, regimul lingvistic, pregătirea magistraților, îmbunătățirea procedurii de consultare, Domnul Jimenez Viarejo a menționat aceste lucruri și precum și ro- rolul care revine Eurojustului în acest cadru. Acestea sunt lucruri care sunt uh, utile și toate vor fi luate în considerare de noi. Aș zice că avem toate elementele de care avem nevoie pentru a ne asigura că facem o treabă bună, noi cei care suntem responsabili de acest dosar, la înălțimea așteptărilor Parlamentului vis-a-vis -vis de noi, atunci când vorbim despre un instrument acest important. Avem uh, până la urmă principiul încrederii ca miză, încrederea în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Sasoleho, pentru aceste concluzii concise. Mulțumim de asemenea invitațiilor noștri, cei trei paneliști și Este un aspect critic, acesta un moment critic al uh, drumului ce mai rămâne de parcurs, inclusiv în libe în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală. Avem nevoie de recunoaștere reciprocă și încredere reciprocă. Mulțumesc tuturor! Și acum trecem mai departe la punctul următor, o dezbatere comună cu Comisia DEVE și DROA. Vom vorbi despre misiunea care a participat la forumul privind uh, refugiații, forumul global privind refugiații la Geneva. Într-un minut.